Können wir wieder Öffentlichkeit herstellen? Can we please? Putem uh, să invităm pe toată lumea să avem ședința cu ușile deschise, vă rog. We are in a hurry. Uh? Ne cam grăbim. Oh, ah, posibil. Ja, danke schön. Wir kommen. Vă mulțumesc. Kleine Verspätung. Ne cerem scuze pentru mica întârziere. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Trecem la punctul 11. Problemele sistematice în gestionarea partajată a fondurilor structurale, situația din România și Ungaria. Îi urez bun venit reprezentantului Comisiei domnul director general Lemaitre, am înțeles că în ambele state există probleme în ceea ce privește uh, gestionarea fondurilor, probleme care au limitat considerabil buna a acestor fonduri. În uh, România, procesul actual de legiferare este este, ar trebui să fie suspendat pentru că există suspiciuni de corupție, iar în Ungaria există problema problema metroului și am făcut uh, acum comparația cu România pentru că am dorit să discutăm și de problema metroului din Ungaria. Am dorit să știm uh, care este aprecierea dumneavoastră, uh, cum sunt afectate fondurile europene în ambele state și ce face Comisia și uh, ce faceți pentru a proteja fondurile structurale? Cazul concret Budapesta, dar există și această problemă de sistem în România și poate și în Ungaria avem o problemă asemănătoare. Aici uh, avem o problemă care durează de multă vreme. Vă reamintesc că Comisia de Control Bugetar în 2011 a vizitat uh, șantierul acestui metrou și atunci uh, au existat nu doar zvonuri, ci și dovezi concrete în ceea ce privește uh, fraudă uh, referitor la licitări. Aveți cuvântul, vă rog. Bună ziua, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, voi face tot ce va sta în putere pentru a aborda cele două subiecte specifice pe care le-ați menționat. le-ați prezentat din nou. Voi începe cu situația din România. Așa cum... Deocamdată nu s-a schimbat legislația. Lucrurile se întâmplă la un moment foarte convenabil pentru că chiar săptămâna trecută Comisia a adoptat uh, ultimul raport MCV privind uh, mecanismul uh, de cooperare cu România și Bulgaria. Eu nu mă ocup de raportul MCV, Domnul vicepreședinte Timmermans se ocupă de acesta, deci voi face referire mai ales la cele spuse de domnul Timmermans atunci când a prezentat ultimul raport și mă voi referi la conținutul raportului uh, pentru România în legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimele două săptămâni. Evaluarea generală din raport privind uh, situația din România este că s-au continuat progresele în general. În același timp, cred că nu trebuie să nu acordăm atenție principalului mesaj al Comisiei și anume faptul că insistăm asupra, unui, acest, asupra faptului că aceste, uh, acest progres trebuie să fie nereversibil. De acesta este termenul folosit în cazul României. Acum, în legătură cu cele două proiecte de ordonanțe de urgență, despre care am auzit cu toții, În, mecanismul, în raportul privind mecanismul de cooperare și verificare există două aliniate care se referă la acestea. Primul spune la pagina 8 din uh, raportul MCV că cele două proiecte de ordonanțe de urgență uh, Um, transmise de guvern pentru consultare pe 18 ianuarie ar putea afecta um, uh, cadrul legal uh, uh, pentru lupta împotriva corupției și rezultatele luptei împotriva corupției. Și a doua referire la aceste evenimente um, se face la pe pagina 13 unde se spune orice versiune adoptată a celor două proiecte de ordonanțe de urgență supuse consultării trebuie să fie examinate din acest punct de vedere și din acest punct de vedere înseamnă că s-ar putea să trebuiască reevaluat progresul uh, făcut de România. Deci, concluzia mea ar fi faptul că Comisia acordă multă atenție acestei probleme, urmărește cu multă atenție lucrurile. Uh, sunt chestiuni care fac parte din mecanismul de cooperare și verificare și orice act legislativ nou care ar intra în vigoare în România, ceea ce nu s-a întâmplat încă, trebuie evaluat în cadrul acestui mecanism de cooperare și verificare. M-ați întrebat dacă există o legătură imediată și directă cu gestionarea fondurilor. Mai întâi v-aș răspunde că noi, cei de la Comisie, vom evalua evoluția la nivel juridic. Deocamdată nu au avut loc evoluții la nivel juridic, dar cred că trebuie să facem clar o distinție între chestiunile care intră în domeniul mecanismului de cooperare și verificare și uh, sistemul creat pentru a lupta conform regulilor uh, fondurilor structurale uh, împotriva fraudei și corupției. După cum știți, Am perfecționat sistemele de gestionare și control pentru actuala perioadă de programare financiară și în cazul României încă nu au fost desemnate sisteme de gestionare și control, deci nu s-au făcut cereri de plăți. Sprijinim România cât putem și vom sprijini România pentru toate programele operaționale. Există condi condiționalitate ex ante în domeniul achizițiilor publice, uh, condiționalitate foarte strictă în cazul României. România încă lucrează la eh, punerea în aplicare acestor condiții, încă nu s-a terminat eh, procesul, dar pot să vă spun că s-au făcut progrese considerabile în ceea ce privește construirea capacităților prin crearea unei agenții naționale pentru achizițiile publice. Am spus de asemenea că două programe operaționale specifice vor începe de programe de asistență tehnică pentru a sprijini România de-a lungul întregii perioade pentru a-și ameliora capacitatea judiciară și uh, cea destinată achizițiilor publice. Deci, în general, în cazul României, aș spune că Mm, avem de-a face cu un partener foarte cooperant, dar din, caz, din cauza nivelului ridicat de condi, al condițiilor uh, care trebuie să fie îndeplinite pentru a începe um, actuala perioadă de programare bugetară, încă mai sunt de făcut anumite lucruri pentru a, ca România să-și desemneze sistemele de gestionare și control și suntem mulțumiți de faptul că România are un sistem de achiziții publice solid pentru perioada actuală. În cazul Ungariei, e vorba de elemente recente. Am primit un raport de la OLAF pe 6 decembrie 2016. Ați făcut referire pe bună dreptate la faptul că a durat mult până când Olaful a publicat acest raport. Punctul de plecare al um, activității Olafului um, este 2012, când atât Curtea de Conturi cât și DG Radio au transmis Olafului informații în legătură cu linia de metrou numărul 4 um, de la Budapesta și Olaful a demarat o anchetă de durată din cauza faptului că a trebuit să discute mult, să contacteze multe autorități publice în mai multe state membre, nu doar în Ungaria, și din cauza faptului că Olaful a studiat peste 100 de contracte după ce am primit acest raport, am urmărit procedura normală. Deci am examinat raportul în cadrul uh, Comitetului pentru Întreruperi, Suspendări și rapoarte financiare, care a transmis raportul autorităților maghiare pentru a le da posibilitatea să facă observații. Raportul a fost trimis înainte de sfârșitul anului autorităților um, maghiare, care ne-au cerut, așa cum au dreptul, raportul în limba maghiară și Alături de OLAF facem toate eforturile pentru a transmite documentul tradus uh, în Ungaria cât de repede, dar, după cum știți, este un raport foarte voluminos, foarte tehnic, deci va dura ceva până va fi tradus, dar sperăm că cel mai târziu în martie să le putem transmite raportul și apoi Ungaria va avea două luni la dispoziție pentru a ne transmite observațiile și vom aștepta deci aceste observații pe baza la cărora uh, ne vom forma um, o opinie finală în legătură cu acest caz și nevoia de corecții financiare pe baza observațiilor. Pot să vă spun deja astăzi că Acest program din care face parte proiectul de metro din Budapesta, nu va fi închis atâta timp cât nu luăm o decizie finală în legătură cu corectura financiară și ne vom baza doar pe elementele concrete în luarea unei decizii finale, nu ne vom lăsa influențați de posibile consecințe datorate faptului că ne aflăm la sfârșitul perioadei de programare bugetară și asta ar putea însemna că această corecție financiară nu ar putea fi compensată de, din alte cheltuieli. Vom uh, fi consecvenți și foarte stricți ca și până acum, pentru a aplica principiul toleranței zero pentru fraudă și corupție până la sfârșit, până la încheierea programelor. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank für ähm, die... Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Știm că situația nu e tocmai simplă, tocmai în România, dar credem că trebuie să transmitem un mesaj țării foarte clar. Colegul Ivan, vă rog, Mulțumesc mult, doamna președinte. Mulțumesc mult și Comisiei pentru prezentarea situației din România. Uh, doar câteva lucruri aș vrea să menționez pentru că au fost puse, dar trebuie mm, ca să, fie, să rămână foarte clar pentru toată lumea. Acest raport MCV este un raport pozitiv pentru România. Arată progresele făcute de uh, România în cadrul acestui mecanism de cooperare și verificare și arată foarte clar că multe dintre progresele făcute sunt ireversibile. Sigur că există anumite îngrijorări, nu numai la Bruxelles, dar și în țară, îngrijorări reale legate de cele două ordonanțe care urmează să uh, care sunt acum uh, în dezbatere publică și își urmează parcursul legal Trebuie spus iarăși foarte clar că uh, una dintre ordonanțe se referă la uh, decizia ale Curții Constituționale din România privind codul penal. Anumite articole ale codului penal au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României și această ordonanță vine să răspundă uh, deciziilor Curții Constituționale din România, deci practic se pune în legislație, uh, se pune legislația în acord cu Constituția României, este doar o, o lege tehnică, o obligație pe care Guvernul României o are de, de făcut. Pe de altă parte, este vorba despre situația din penitenciarele din România, supraaglomerarea din penitenciare și uh, uh, condițiile foarte proaste, foarte multe decizii ale CEDO uh, sunt uh, în favoarea deținuților de acolo și este o presiune foarte mare din partea CEDO ca uh, numărul deținuților din penitenciare nu neapărat să scadă, dar să revină la capacitatea normală. Fie să, să se construiască noi penitenciare, fie să găsească o soluție pentru ca uh, condițiile de detenție să fie la standarde uh, europene îngrijorarea este legată de faptul că aceste ordonanțe pot uh, uh, de aceste ordonanțe pot beneficia și cei acuzați de fapte de corupție și care se află în acest moment în detenție sau au dosare la direcția națională anticorupție uh, realitatea este că procentul celor care sunt Uh, acuzați de fapte care sunt acoperite de aceste ordonanțe și care se află acum fie în dosare pe rol, fie în penitenciare, este de sub 2%, 1,60%, mi se pare, 1,6% din cazuri. Uh, îngrijorarea rămâne, iar lupta împotriva corupției trebuie să fie principalul obiectiv al nostru, nu atât legat de fondurile europene, ci legat de absolut toate fondurile uh, Uh, și investițiile din România de banii publici, uh, faptul că achizițiile publice au cunoscut un progres, că în acest moment Comisia laudă sistemul de achiziții publice din România și uh, disponibilitatea Guvernului României de a face lucrurile să funcționeze corect. Aici era o mare problemă în trecut. Foarte multe licitații erau date la comandă în anii precedenți și foarte multe contestații erau făcute și se câștigau și astfel se amânau foarte mult uh, proiectele din fonduri europene, ba chiar se dădeau bani înapoi Uniunii după un timp. Eu cred că faptul că aceste două ordonanțe sunt acum în dezbatere publică, a avut loc luni, ieri, o dezbatere publică la minister, faptul că vor ajunge în Parlament și va avea loc o dezbatere în Parlament pe cele două ordonanțe, dar mai ales pe grațiere, care uh, a supărat pe foarte multă lume. Termenul de grațiere a dus imediat cu gândul la politicienii care sunt acuzați de fapte de corupție. Nu despre ei este vorba, dar sigur trebuie lămurit foarte clar acest aspect, pentru că este o foarte mare sensibilitate în România, în cadrul societății. Oamenii sunt sensibili la subiectul acesta, au ieșit foarte mulți în stradă chiar duminică trebuie să lămurim foarte clar atât partenerii noștri externi, Comisia Europeană, dar și alți parteneri externi, dar și în țară trebuie să fie foarte clar că nu despre politicienii corupți este vorba, este vorba despre cele două lucruri. Curtea Constituțională și uh, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care pun presiune pe guvern ca aceste lucruri să fie foarte clare Uh, eu vă spun că în România lupta împotriva corupției rămâne un angajament foarte clar, foarte ferm, pe care niciun guvern, indiferent de culoarea politică, nu va îndrăzni să nu-l respecte. Și uh, doar ca o întrebare pentru Comisie, când preconizați că fondurile europene pentru acest cadru financiar vor putea intra în uh, în licitații uh, pe proiecte și vor putea fi implementate pe fonduri europene când toate condiționalitățile acestei ex ante aveți așa un orizont de timp, vor fi, vor fi încheiate, pentru că uh, au trecut deja vreo 2 ani de zile și până acum cred că rata de absorbție pe România, dacă nu greșesc, este zero pe noul cadru financiar. Nu cred că s-a făcut vreo licitație de proiecte sau a fost trimisă vreo factură uh, Uh, spre decontare la Bruxelles. Nu cred că pe actualul cadru financiar. Mulțumesc mult! Am înscris și eu la cuvânt. Aș dori să spun în ceea ce privește România că ne bucurăm în ceea ce privește orice progres. Cu adevărat, această comisie a încercat să însoțească atât România cât și Ungaria, iar timp îndelungat Um, a încercat să urmărească certitudinea juridică a fondurilor europene. Acum aș dori ca domnul director general să-mi spună de ce în ceea ce privește drepturile deținuților, se încearcă reglementarea acestora și în ceea ce privește, de pildă, de ce uh, când vine vorba de critica uh, Um, unei sentințe se înaintează 34 de amendamente care vizează, bineînțeles, um, politicieni, dar și alții, indiferent uh, când vine vorba de corupție. Este însă o poveste care reprezintă um, o slăbiciune considerabilă pentru fondurile europene. Noi vrem ca României să meargă mai bine, ca România să folosească fondurile. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că uh, în România se aplică aceeași lege pentru toată lumea. Cred că această corupție sistemică e o problemă în anumite state membre. Iată de ce uh, legislația actuală a fost una ieșită din comun și ar fi într-adevăr o veste proastă pentru noi toți și trebuie să reacționăm pentru că această poveste să fie corectată. Mai există o intervenție din partea colegului Deutsch, vă rog. Köszönöm szépen, tisztelt eh, tisztelt... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule secretar general, doresc să fiu uh, foarte succint și vă spun în trei puncte care e părerea mea ce am constatat eh, vis-a-vis uh, -vis de ordinea de zi de astăzi. În primul rând, sunt pe deplin de acord cu ceea ce ați spus acum, domnule director general, privind uh, metroul din Budapesta. A fost finanțat uh, mare parte din surse europene și uh, s-a vorbit deja despre ce a prezentat raportul OLAF. S-a spus că fiecare cent cheltuit în Europa trebuie controlat noi, uh, într-adevăr, aplicăm principiul toleranței zero în ceea ce privește orice fenomen de corupție. Domnul director general a spus deja acest lucru. Ultima oară ancheta Olaf a durat destul de mult. Rezultatele au fost prezentate guvernului maghiar, iar primul ministru și Uh, directorul său de cabinet s-au adresat autorităților uh, de resort din Ungaria, au, s-au făcut o serie de denunțuri, iar poliția și procuratura au reacționat la această inițiativă a primului ministru. S-a declanșat o anchetă, doream acum să clarific că autoritățile maghiare cooperează cu OLAF, Comisia Europeană și așa mai departe. Nu există un conflict de interese între aceste instituții, lucrurile trebuie lămurite, iar fenomenele descoperite trebuie uh, să fie tratate în consecință. Acum, în ceea ce privește raportul OLAF, mai trebuie să constatăm un lucru. Opinia publică în Ungaria vorbește, bineînțeles, despre toate acestea și este, bineînțeles, influențată de politica diferitelor partide. Iar motivul este foarte simplu. În, înainte de 2010 am avut un guvern social-liberal, după care un guvern popular, iar ancheta Olaf a constatat uh, mereu în ceea ce privește 30 contracte. Noi am aflat din presă, e vorba de 30 de contracte unde s-au folosit fonduri europene, iar 29 din presă, vă spun încă o dată am aflat, 29 au fost acordate în timpul guvernului social-liberal, așadar înainte de 2010. Prin urmare, în opinia publică maghiară se poartă un discurs care evoluează independent de aceste fenomene, de aceste informații de care vorbeam. Iată de ce am o întrebare pentru domnul director general și direcția generală care este răspunsătoare de planificarea urbană. Ce ar trebui să se întâmple după publicarea raportului? Nu există o versiune în limba maghiară în cel mai bun caz primim în martie versiunea limba maghiară. Iar dacă guvernul maghiar vine cu întrebări, primim uh, din partea două instituții patru răspunsuri diferite. Olaf ne spune că în ceea ce privește ancheta sa trebuie luate în calcul uh, aspecte de îmbunătățire a siguranței și din aceste considerente nu se poate publica raportul, iar dacă un deputat uh, trimite um, o scrisoare uh, Olafului primește alt răspuns, dacă respectivul deputat contactează guvernul maghiar primește alt răspuns. Oricum, ideea este că ar fi uh, cel mai bine ca acest raport să fie publicat uh, în totalitatea sa cât se poate de repede pentru a fi cunoscut de opinia publică. În ceea ce privește cooperarea cu Comisia și autoritățile de aplicare a legii din, Maghe- din uh, Ungaria, bineînțeles, documentele aferente procesului nu pot fi publicate pentru a nu restricționa procedura dar m-a interesat totuși părerea directorului general. Iar în cele din urmă, pentru mine este deosebit de important că în ședința noastră să facem deosebirea între diferitele uh, formulări folosite, să procedăm cu prudență. Nu avem o problemă sistematică în Ungaria. Avem nu avem o problemă de acest tip, nu ni s-a atras atenția asupra unei asemenea probleme cât și referitor la perioada după 2010, am reacționat uh, conform cu observațiile făcute. Nu se schimbă însă situația referitoare la faptul că Olaf a descoperit nereguli referitoare la linia 4 de metrou, iar aici trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt. Domnul Vogel. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și secretarului general pentru observațiile făcute. Bineînțeles, trăim într-o lume politică. Guvernele vin, guvernele pleacă, guvernele se schimbă în permanență și cred că ideea este, dacă o problemă s-a descoperit, guvernul respectiv ia măsuri pentru a remedia lucrurile. E bine așadar să primim un răspuns, să interacționăm cu guvernele, poate putem primi informații atunci când un guvern răspunde în cele din urmă la observațiile pe care le-ați făcut guvernului în urma raportului Olaf. Acum, referitor la situația din România, eu am fost uh, în Comisia Regii recent și cred că acolo ați scos în evidență faptul că rata de absorpție uh, la ora actuală este zero și cred că spuneați că una din probleme a fost că e foarte greu să se aplice condiționalitățile exante. E un lucru care e valabil pentru România și poate pentru alte țări. Ați spus că s-a furnizat asistență tehnică și sperăm că lucrurile vor demara foarte repede. Problemele inițiale pe care le-ați amintit referitor la controlul bugetar, îndeosebi faptul că nu ați putut desemna deocamdată uh, un sistem de control, dacă există o legătură între cele două și dacă credeți că odată ce asistența tehnică este furnizată, dacă voți constata că se îmbunătățește rata de absorpție și dacă, în acest fel, se va îmbunătăți în general sistemul de gestiune. Colegul Țeller. Mulțumesc foarte mult! O propunere în uh, noile acte legislative ale guvernului reprezintă o situație în care au apărut acte de corupție, s-au aplicat amenzi de până la 50.000 de euro, că nu ar trebui să se aplice amenzi de 50.000 de uh, sub plafonul acesta. Așadar, persoanele care um, se încadrează în această categorie trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a exercita o funcție politică. Iar uh, președintele Iohannis a făcut uh, a, a discutat cu Laura Covesi și a spus că a confiscat uh, un patrimoniu de până la 1,5 miliarde de euro, iar dacă ar intra în vigoare această regulă, s-ar complica, uh, bineînțeles, uh, situația cu retrocedările. Cred că Comisia ar trebui să urmărească ce se întâmplă de acum încolo, mai ales că la sfârșitul anului trecut am constatat că uh, un membru al Parlamentului, unul din cei mai bogați oameni din România, a lansat o corupție împotriva uh, lansat o campanie împotriva doamnei Coveșii, care luptă împotriva corupției. O altă problemă, România deja în procesul de rare își luase angajamentul de a-și regionaliza administrația. Până acum, din câte știu eu, mai ales în ceea ce privește fondurile europene, se gestionează după uh, bunul plac al guvernului, indiferent de culoarea acestuia. Ar trebui să sprijinim, să sprijinim regionalizarea în um, această țară. După cum spuneam, legislația există, e undeva într-un sertar uitată, nu se pune în aplicare. Există diferite premize, diferite um, există diferențe între diferitele regiuni ale țării, lucru care justifică o abordare adaptată la nivel regional și cred că Comisia ar trebui să facă presiuni în acest sens. Domnul director general, vă rog. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep cu o întrebare concretă a domnului Ivan care s-a referit la perspectiva pentru România, începând cu punerea în aplicare a perioadei actuale de programare. Și cred că implicit, uh, răspunzând, voi oferi și câteva elemente pentru întrebarea domnului Voren. Există două probleme separate. În primul rând, este vorba de uh, procesul de uh, desemnare a sistemelor de gestiune și control. Acolo, la ora actuală, România se confruntă mai degrabă cu o problemă tehnică decât cu o problemă structurală legată de capacitatea administrativă. Problema tehnică are legătură cu noul sistem uh, informatic care trebuie pus în aplicare acest proiect IT specific uh, s-a confruntat cu întârzieri semnificative. Aș spune că, per total, dacă nu ar fi această problemă, perspectiva ar fi una destul de bună. Nu există un termen fix pentru desemnare, însă noi susținem România pe cât de bine putem și acum susținem noul guvern în măsura posibilului ca să ne asigurăm că uh, este uh, tratată această problemă restantă. Desemnarea este esențială ca să se poată depune plăți, însă unele lucruri se pot face uh, pentru a face progrese la punerea în aplicare care nu necesită să se mai aștepte acea etapă. Deci nu înseamnă că ar fi imposibil ca în România să se meargă mai departe cu selecționarea proiectelor și așa mai departe. Și acest lucru se întâmplă acum pas cu pas. În al doilea rând, un subiect la care m-am referit în uh, primul meu răspuns, și anume condiționalitățile ex ante. Condiționalitatea ex ante reprezintă un set de condiții stipulate în diferite domenii care, dacă nu sunt îndeplinite până la o anumită dată, pot să atragă suspendarea plăților. Desigur, în cazul uh, României, uh, trebuie mai întâi să se producă desemnarea pentru ca România să poată să depună cereri de plată. Însă apoi va urma o a doua verificare referitoare la îndeplinirea condiționalităților ex ante. Și pornind de acolo, Există un capitol la care este esențial să se facă progrese și la care progresele, progresele făcute până acum au fost foarte importante, însă nu am ajuns încă uh, acolo unde trebuie și e vorba de achizițiile publice și vom continua să fim uh, foarte stricți la acest capitol. Însă suntem pe calea cea bună și ne așteptăm ca condiționalitatea ex ante să poată fi îndeplinită și dacă totul merge bine să fie îndeplinită cam pe la jumătatea acestui an. Revenind acum la întrebarea legată de cele două proiecte de ordonanță. Aș dori să repet un lucru și anume, Comisia urmărește îndeaproape situația. Și uh, am mai vorbit despre asta referirile concrete. E vorba de două mențiuni în cel mai recent raport uh, privind România la mecanismul MCV și de asemenea Comisia insistă public ca uh, ceea ce contează cel mai mult este să se demonstreze că progresul este irreversibil și cred că acestea sunt semnale clare din partea Comisiei că suntem uh, cu ochii pe aceste evoluții. Le urmărim îndeaproape și uh, presupun că foarte curând uh, domnul Timmermans în persoană va avea ocazia să desfășoare un schimb de opinii cu organele parlamentare pe această temă. Domnule Deutsch, ați uh, descris corect situația, completând ce am spus eu. Într-adevăr, uh, înțelegem că s-au deschis uh, acțiunile în justiție de către autoritățile maghiare. Și exact acesta este motivul uh, pentru care noi nu putem să luăm o decizie. În orice caz, decizia nu ar aparține de Geregio, pentru că vorbim de un raport OLAF, însă în orice caz nu putem decide publicarea acestui raport. Și decizia privind publicarea raportului aparține autorităților maghiare, pentru că uh, acestea sunt cele care cunosc conținutul uh, acțiunilor din justiție de nivel național și de asemenea ă, știu care este forma în care s-ar putea publica acest raport, desigur respectându-se pe deplin ă, caracterul privat al datelor. Așadar, e important astăzi ca o parte a raportului să fie făcută publică, însă decizia în această privință aparține autorităților maghiare. În cele din urmă, domnule Von, speram să fi clarificat natura diferită uh, a celor două elemente, pe de o parte procesul de desemnare, pe de altă parte condiționalitățile ex ante. Nu sunt sigur dacă am făcut-o. Și uh, în încheiere, stimate domn Țeler, Comisia nu are competența uh, de a lua decizii cu privire la uh, organizarea teritorială a statelor membre. Cu siguranță purtăm discuții cu statele membre în ceea ce privește implementarea programelor operaționale ca să ne asigurăm că uh, abordarea avută este cea mai bună cu putință în ceea ce privește obținerea de rezultate. Pot să vă dau exemple din sectorul mediului, uh, ce ni se pare nouă indispensabil este să existe o cooperare bună între diferitele municipalități din România. După cum ați spus și dumneavoastră, la ora actuală în România nu există un nivel real între nivelul național și nivelul uh, comunelor, județelor și municipalităților. La nivel municipal este vital să se facă cheltuieli eficiente, de exemplu în ceea ce privește unitățile de tratare a apelor reziduale. Este important ca comunele să lucreze împreună și să aibă proiecte comune, ca să se creeze o masă critică și, într-adevăr, nu s-a întâmplat întotdeauna așa în trecut, însă, ă, cu siguranță, și acest lucru se încadrează la ă, condiționalitățile noastre ex ante. Dorim să existe un anume nivel de cooperare ă, pe baza sistemului administrativ din România, cooperarea între diferiții actori la diferitele niveluri de guvernare. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru informațiile importante. Pentru noi contează foarte mult să arătăm, să arătăm la Comisie și la nivelul statelor membre că nu scăpăm din ochi această situație. Nu putem să ne permitem ca peste câțiva ani să citim în ziare informații despre aceste teme. Vom continua să monitorizăm situația din Ungaria cadrul raportului, să vedem ce măsuri se vor lua la nivel de instanță și pentru noi ar fi important să uh, constatăm că se identifică frauda și că uh, hotărârile uh, curților sunt cele corecte. De aceea vă rog foarte mult să ne țineți la curent în ceea ce privește problema din România. O vom urmări îndeaproape și ne vom permite să cerem comisiei să înceteze plățile dacă problemele continuă, pentru că ar fi, ceea ce ar fi desigur un instrument puternic, pentru că România are nevoie de acești bani. Mulțumesc foarte mult pe ambele subiecte, ținem legătura, apreciem foarte mult faptul că ați venit ca să ne uh, informați cu privire la această situație și vă suntem foarte recunoscători. Uh, ședința se suspendă, ne, revenim la ora, ne revedem la ora 15.